să aflăm că 35% dintre deputați sunt femei, un procent care n-a fost niciodată atât de ridicat în Parlamentul nostru. 170. 170 de milioane de cetățeni europeni au participat la alegerile europene din iunie. Trebuie să amintim, dragi colegi, că activitatea noastră aici are ca scop unificarea continentului nostru. Să nu uităm niciodată în activitatea noastră că Uniunea Europeană se bazează pe valori, demnitatea omului, drepturile omului, libertatea, democrația, dreptul, pacea. Toate acestea sunt uh, pilonii pe care acționăm noi. Suntem uniți în solidaritate și prin solidaritate. Vă rog, dragi colegi, ca întotdeauna să ne purtăm unul cu altul cu respect și cu admirație. Și dacă acest lucru se va putea, dacă vom reuși, atunci putem spune că vom avea succes. Haideți atunci să trecem acum la activitatea noastră propriu-zisă. Vă amintesc că în conformitate cu regulamentul de procedură, sub uh, președinția președintelui care își încheie mandatul, nu pot avea loc alte discuții decât alegerea președintelui sau verificarea mandatelor. Ich teile Ihnen mit. Vreau să vă comunic care sunt grupurile care s-au format în Parlament. Grupul Partidului Popular European Creștin-Democrați, PPE. Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților în Parlamentul European, SD. Grupul Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa, ALDE.